la ordinea lucrărilor. Proiectul definitiv de ordine de zi aprobat pe 7 septembrie la conferința președinți conform articolului 149 um, a fost uh, distribuit. Nu am primit nicio cerere de modificare a ordinii de zi definitive. Deci dacă nu avem noutăți, această ordine de zi este uh, aprobat, așa cum a fost stabilită